Mulțumesc. Urez bun venit arhiepiscopului Jorge Ortega și celor care îl însoțesc. Uh, sunt reprezentanța ai Sinodului din Portugalia. Bine ați venit! Δράτω με Acum aș dori să profit de ocazie pentru a ne prezenta condoleanțele poporului portughez și mai ales locuitorilor din Madeira care au trecut printr-o catastrofă atât de groaznică de curând. Gândurile și rugăciunile noastre sunt pentru ei.